lucru corect, um, corecturile aduse la câteva texte legislative ar fi adoptate. Mm, miercuri voi semna împreună cu președintele Consiliului șapte acte legislative adoptate în urma uh, conform procedurii ordinare și titlul acestor acte legislative vor fi publicate în uh, procesul verbal al reuniunii.